Good morning, colleagues. Uh, we begin with the adoption of the agenda, and if there are no objections, it's adopted. Bună ziua, dragi colegi. Începem cu adoptarea ordinii de zi. Uh, se adoptă ordinea de zi. Nu vom avea, vom avea interpretare, spune președintele, în toate limbile, cu excepția croatei, danezei și irlandezei. Și trecem la aprobarea recomandărilor coordonatorilor. Nominalizări de raportor. Roberta Metzola este numită ca raportor pentru regulamentul privind paza europeană de uh, frontieră și de coastă, Iudice argentini, pentru directiva privind standarde comune în statele membre pentru returnarea resortisanților din țările terțe cu, în situație de ședere ilegală. Acestea sunt numirile de raportor și se consideră aprobate. Trecem la actele delegate și de pune în aplicare. La acte de punct în aplicare, pe 3 octombrie, Parlamentul a primit un proiect de decizie a Comisiei stabilind prima secțiune a programului anual de evaluare pentru 2019 legat de Schengen. Sunteți cu toții informați prin newsletterul liber de pe 5 octombrie și termenul intern pentru formularea obiecțiilor a fost stabilit pentru 17 octombrie. Actul de bază este regulamentul Consiliului 1053 din 2013. Și în cele din urmă avem un vot electronic la 11.30, așadar vă rog să aveți cartelele de vot pentru acest vot. Trecem la primul punct din această dimineață și mă bucur că ne bucurăm de prezentarea raportului Comisiei de la EASO, care a fost uh, Uh, prezentat, de fapt, am uh, urmărit ce s-a întâmplat uh, în misiune, pentru că eu eram într-o altă misiune și am urmărit pe Twitter ce s-a întâmplat și mă bucur, deci, că discutăm despre această situație. În introducere, permiteți-mi să vă spun că acest această situație ne permite să ne focalizăm asupra modului în care monitorizăm și gestionăm situația în statele de, din, din prima linie și Peter și ceilalți ne vor informa cum se descurcă agenția și um, directorul executiv va fi alături de noi, directorul executiv uh, interimar, domnul Adu, care ne va vorbi despre progresele agenției. Așadar, în primul rând, se dau cuvântul domnului Adu, care ne va face o scurtă prezentare a activității agenției și apoi am să dau cuvântul delegației care ne va raporta cu privire la misiune. Doamna Anderson ne va raporta, nu e aici încă, nu știu cine va face acest, uh, ce va prezenta acest raport. Da, ok. Martina va, va ajunge până la momentul respectiv. Haideți să începem, deci, dându-i cuvântul domnului director executiv interimar aleasă, domnul Adu, bine ați venit și am să vă dau cuvântul pentru prezentare. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați. Mă bucur în mod deosebit să fiu astăzi alături de dumneavoastră și să vă prezint raportul anual pe 2017 privind situația azilului. E un document de referință pe care îl publicăm anual din 2011 și mă bucur să vă spun că uh, l-ați primit în această sală tipărit chiar înainte să-l primesc eu. Um, și din 2011 calitatea a crescut uh, semnificativ. În fiecare an, noi încercăm să vedem care sunt uh, evoluțiile în politici, practici, uh, jurisdicție, jurisprudență la nivel național și la nivelul Uniunii Europene. Se oferă informații cu privire la modul în care funcționează în practică sistemul european comun de azil și este un instrument valoros pentru a identifica domenii unde e nevoie de mai multă susținere, de îmbunătățiri, ajută toate părțile toate părțile interesate să-și focalizeze eforturile acolo unde este nevoie. Am primit informații uh, dintr-o sursă variată de resurse, de la administrații naționale, de la tribunale, societatea civilă, de la comis- înaltul comisariat al ONU pentru refugiați, uh, Uh, de la instituții europene pentru a avea o analiză obiectivă și echilibrată a diverselor uh, provocări și a lecțiilor, lecțiilor învățate în 2017. Și mă bucur să vă spun că în acest an am primit contribuții de la peste 21 de organizații ale societății civile. În primul rând, o să vă prezint câteva tendințe în anul, observate în anul 2017, care probabil continuă și în 2018, și apoi o să vă prezint câteva uh, elemente cheie din punerea în aplicare a sistemului comun european de azil. Din 2017, primul lucru pe care putem observa este faptul că peste 700.000 de, de uh, cereri au fost uh, depuse în 2017, 44% mai puține decât în 2016. Deci uh, o scădere importantă față de anul 2016. Totuși, nivelul din 2017 a fost peste nivelul de dinainte de criză, din 2014, dar observăm în primele luni ale anului 2017, pe următorul, pe următoarea imagine, că tendința de scădere continuă și tocmai am înregistrat cu 16% mai puține cereri în primul trimestru al lui 2018 față de primul trimestru al anului 2017. Uitându-ne la țările principale de origine ale solicitanților de azil, pentru 2017 și 2018, <coughs> uh, sirienii, uh, irachienii și afganii sunt uh, principalele naționalități care au cerut azil în Uniunea Europeană, însă în 2017 sirienii au depus peste 108.000 de cereri uh, de azil, aproximativ cu 17% mai puțin decât în 2016. Și acest lucru este valabil. Cifrele sunt comparabile și în cazul cetățenilor care vin din Irak și din Afganistan. Um, sunt câteva naționalități care în 2017 au fost uh, în creștere, Venezuela, Georgia, Turcia și Columbia. Și acum analizând situația din diversele state membre și sper că puteți să vedeți uh, bine diapozitivul pentru că uh, fontul este destul de mic. Vedem că în aproximativ jumătate dintre statele membre numărul de cereri a crescut, a scăzut semnificativ um, și cea mai mare scădere s-a înregistrat în Germania. De fapt, um, a trebuit să um, să um, restrângem și scara acestui grafic, pentru că este o scădere între 2016 și 2017, aproximativ jumătate de uh, milion de uh, cereri au fost depuse, mai puțin deci în 2017 decât în 2016. Și aceasta este, de fapt, situația generală în Uniunea Europeană. Și dacă ne uităm detaliat, vedem că în Franța, de exemplu, s-a ajuns la aproximativ 100 de mii de cereri în Spania în 2017. Numărul cererilor s-a dublat aproape, principal din cauza faptului că venezuelenii au putut să vină fără viză în Spania. În 2018, în primul semestru, imaginea este foarte similară, cu câteva excepții. Am văzut că în Franța creșterea continuă. Spania și Ciprul, de asemenea, sunt țări în care a crescut numărul de cereri depuse în 2018 și vedem o scădere foarte mare în cazul Italiei, aproximativ uh, jumătate din uh, cereri față de celălalt uh, an. Acum, uh, vedem uh, cazurile care sunt uh, în curs de evaluare față de anul trecut, de cele care așteaptă o decizie finală în Uniunea Europeană, fie că e vorba de uh, cazurile care sunt pe rol în prima instanță sau la faza, în faza de apel. Și aici vedem remarcabil faptul că pentru prima dată în mulți ani numărul de cazuri pe rol este mai mic decât în anii trecuți. Cu toate acestea, există aproape un milion de cereri care sunt în curs de revizuire sau de evaluare și dacă încercăm să analizăm mai în profunzime a, a aceste cifre, cu, combinând uh, cifrele de la Eurostat cu cele de la EASO, Aici puteți să observați, uh, ne-am focalizat asupra cazurilor uh, care sunt uh, evaluate în prima instanță. Numărul lor a, cres- a scăzut destul de semnificativ. Însă, dacă adunăm și numărul cazurilor care sunt evaluate în a doua instanță, partea cu roșu, atunci observăm că mare parte din cazuri s-au mutat, practic, de la uh, evaluarea în prima instanță la cea în a doua instanță. Și uh, uh deci solicitanții din 2016, ale căror uh, solicitări de azil au fost respinse, sunt în continuare um, în sistemul de apel. E important să subliniez faptul că EASO a oferit uh, sprijin și tribunalelor și în ultimii doi ani a trebuit să oferim mult mai mult sprijin. analysis or guidance documents for avem uh, o analiză juridică și documente în acest sens. Aici aveți uh, numărul de decizii care au fost emise. Este interesant uh, să vedem de ce am uh, asistat la o scădere a numărului de cereri restante, numărul de decizii luate în 2017 comparativ cu 2016 este doar cu 13% mai puține. Deci eforturile în administrațiile naționale au fost în luarea de decizii în 2017. Vedeți și o împărțire a diverselor tipuri de decizii. Vedeți că în 2017 aproape jumătate din decizii au fost pozitive. Deci statul de refugiat, protecție suplimentară și protecție umanitară. Eh, dacă ne uităm la ianuarie-iunie 2018, trendul este același, o scădere ușoară a deciziilor pozitive. Următoarea imagine. ultimul slide cu date, înainte de a trece la observații mai generale, este o distribuție în funcție de statele de origine. La stânga, numărul de decizii luate și la dreapta, um, distribuirea pe tip de decizie. Primele trei reflectă în altă ordine numărul de solicitări. Uh, dacă punem accentul pe extreme, Uh, solicitanții din Siria, numărul de uh, decizii pozitive este aproape sau peste 90%. În cazul Alban- Albaniei, uh, rată de recunoaștere foarte scăzută. în, anti- în anticiparea regulamentului UEA anticipat, avem primele note de orientare în legătură cu Afganistanul. Scopul acestui document este de a ajunge la o înțelegere comună a situației din Afganistan Uh, pentru a ajuta pe ofițerii de caz din uh, statele membre să aibă o abordare unitară în legătură cu cazurile din Afganistan în aceste decizii de urgență. Următor, următoarea imagine. Acum, dacă ne uităm la câteva aspecte cheie dintr-o perspectivă tematică, dacă ne uităm la procedură, accesul la procedură, accesul la teritoriul respectiv reprezintă primul obstacol. O solicitare pentru protecție internațională poate să fie depusă unei autorități naționale în interiorul statului membru. Există preocupări ridicate de societatea civilă în mai multe state în ceea ce privește accesul la teritoriul statului respectiv și există și preocupări împărtășite și de Agenția pentru Drepturi Fundamentale. Unele state au reintrodus temporar controlele la frontieră în 2017. Pe de altă parte, vedem că accesul la procedură a fost acordat și prin canale dedicate, uh, prin um, coridoare umanitare și uh, în acest uh, cadru intră și vizele familiale și programele de reîntâlnire Uh, familială. Din 2013, peste 2000 de asemenea vize au fost emise de către Germania și anul trecut s-a înființat un uh, program asemănător uh, în Belgia pentru a acorda drept de trecere din Turcia și Liban. Trebuie să punem accentul pe înregistrarea rapidă a solicitărilor. Mulți solicitanți uh, au trebuit să aștepte destul de mult înainte ca solicitarea lor să fie înregistrată și procesată. Aici, unul dintre aspectele cheie pe care încercăm să le abordăm este faptul că în foarte multe state membre um, primirea și înregistrarea uh, se încearcă să se face în aceleași locuri tocmai pentru a um, um, pentru a evita întârzierile. Pentru a putea să-și comunice nevoile de protecție și pentru a putea să înțeleagă um, bine care sunt drepturile lor, sigur că solicitanții au nevoie de informații exacte, ușor accesibile, în timp util. Și vedem că administrațiile naționale din ce în ce mai mult folosesc tehnologia modernă pentru a oferi informații, de exemplu, prin social media sau prin um, aplicații mobile. Un alt aspect este interpretarea, o procedură esențială pentru uh, protecția internațională. În 2017, în medie, țările europene au primit uh, uh, cereri din 54 de țări diferite, 35 doar în 2016. Deci, o provocare crescută în ceea ce privește nevoile de interpretare. Și în acest sens e important să observăm că și aici statele membre folosesc tot mai mult noi mijloace tehnologice pentru a asigura interpretarea, inclusiv prin videoconferință, interpretare la distanță, în Regatul Unit, în uh, țările de jos și în alte țări. Asistența juridică este un alt uh, element esențial în procesul de solicitare de azil. În 2017 observăm aici două evoluții divergente. În unele state membre observăm o consolidare, o uh, prelungire a furnizării de asistență juridică în Belgia și Bulgaria, de exemplu, dar în alte state membre observăm și planuri de a reduce asistența uh, oferită solicitanților, de exemplu în Ungaria. încercăm să vedem care sunt modificările în sistemele naționale. Am văzut foarte, foarte multă activitate legislativă în 2017. O serie de state membre și-au modificat legislația, de exemplu în Austria, Belgia, Ungaria sau Italia. În general, eforturi au fost făcute pentru a crește uh, eficiența, integritatea și calitatea procesului de solicitare de azil. Multe state membre au creat uh, um, Uh, structuri uh, pentru diverse categorii de cazuri, astfel încât procesarea cererilor să fie mai bine realizată, inclusiv uh, pentru a putea elimina foarte rapid cererile care erau nefondate și pentru a putea accelera tratarea cererilor care aveau în mod clar un fundament solid. Digitalizarea și noile tehnologii au fost de asemenea introduse pentru a îmbunătăți identificarea solicitanților și deci pentru a crește calitatea înregistrării în primii pași ai procedurii. Mai multe state membre și-au crescut de asemenea uh, resursele umane în Grecia, în Finlanda, în Slovacia și în Luxemburg. A crescut numărul de personal, inclusiv prin recrutarea de personal personal specializat pentru persoanele cu nevoi speciale. În ceea ce privește listele um, cu țările de origine sigure, multe țări am observat că și-au actualizat aceste liste și în ultimii doi ani șase state membre diferite au introdus Georgia pe această listă. De asemenea, observăm investiții crescute în mecanismele de revizuire a nevoilor de protecție, și anume intenția fiind aceea de a retrage protecția pentru beneficiari atunci când aceasta nu mai este necesară. Acum, în ceea ce privește condițiile de primire, am observat um, o scădere globală a presiunii în ceea ce privește primirea la nivel european. Multe țări și-au redus capacitățile de primire, au închis anumite centre, de exemplu în Belgia, în Danemarca, Finlanda sau Luxemburg. Și s-a făcut trecerea de la cazare de urgență către facilități mai uh, uh stabile. Anumite state membre din sunul, sudul Uniunii Europene, din potrivă, și-au crescut capacitatea, cum ar fi Spania, Italia sau Portugalia. Și aici aș vrea să mă focalizez asupra unui paradox. Viteza de scădere a capacităților de primire, care merge mână în mână cu scăderea numărului de solicitări și a resurselor financiare limitate, uh, are ca efect secundar faptul că păstrează o presiune destul de ridicată asupra sistemelor naționale de primire, cu o rată de ocupare foarte ridicată și cu riscul de a intra într-o limită a capacității în cazul unui uh, influx mai ridicat la un moment dat. Aici vreau să subliniez că, uh, vorbind de activitățile EASO din 2016, EASO a investit foarte mult în munca de primire am înființat um, o rețea de autorități de primire la nivel național. Toate autoritățile naționale sunt reprezentate, ceea ce uh, a crescut uh, cooperarea practică, schimbul de bune practici și, foarte important, am publicat o serie de documente de orientare cheie, inclusiv standarde pentru condițiile de primire, planificarea de urgență pentru centrele de primire și orientări pentru primirea copiilor, de exemplu. Încercăm să vedem și cum să evaluăm mai bine calitatea standardelor de primire în statele membre împreună cu statele membre. De asemenea, important de notat este faptul că primirea este o competență cheie a activităților noastre de susținere operațională. Avem măsuri de măsuri operaționale în toate planurile noastre, în Italia, Grecia, Cipru și de câteva săptămâni și în Bulgaria. De asemenea, am analizat măsurile pentru a îmbunătăți protecția copiilor. Ne-am focalizat asupra identificării și a trimiterii rapide a copiilor pentru Um, aceasta e nevoie de uh, măsuri specializate, pentru că am văzut că lipsa um, procedurilor de identificare um, a, duce la faptul că copiii sunt speriați, se ascund și devin, uh, uh, cad, cad pradă um, traficului de ființe umane. O serie de state membre, pentru a contracara această tendință, au dezvoltat centre uh, de primire speciale pentru copii și am văzut că anumite state membre și-au îmbunătățit procesul de evaluare în uh, interesul copilului ca parte din procedurile lor administrative. Noi la EASO, din nou, am susținut statele membre în acest sens de când am fost înființați în 2011 și să vă ofer doar um, câteva exemple de publicații recente. Um, o orientare în ceea ce privește evaluarea în funcție de vârstă, cu niște um, informații foarte clare. De asemenea, publicăm orientări cu privire la modul în care se face evaluarea de vârstă în practică. Um, un element care a fost foarte valoros pentru toate administrațiile naționale. În afară de activitățile de cooperare în practică, am încercat să ne focalizăm suportul operațional, susținerea operațională pentru protecția copiilor. Să vă dau un exemplu. Anul trecut am avut o activitate de susținere foarte importantă pentru autoritățile mm, din Italia. Am susținut recrutarea și formarea de gardieni voluntari care, știm cu toții, joacă un rol cheie pentru protejarea intereselor copilului în cadrul procedurilor administrative. Asta a fost uh, prezentarea mea. Sigur că aș putea să vă vorbesc uh, încă foarte mult timp, dar deocamdată mă opresc aici și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumim foarte mult. Prezentarea PowerPoint ne-a parvenit târziu. N-am avut timp să o distribuim colegilor. Sigur, a fost extrem de utilă și vă mulțumim, dar asta a fost problema. Înțeleg că Martina a condus delegația, a fost și domnul Leonard, domnul Miller, doamna Lambert, de asemenea. Martina, tu ai fost conducătoarea, poți să ne spui câteva cuvinte? Am să încerc să fiu concisă fost o excursie interesantă. Vreau să-i mulțumesc domnului director și personalului și de asemenea secretariatului, precum și Parlamentului European, of biroul maltez al Parlamentului European, pentru că au organizat această delegație. În acest an, sigur, Biroul European de Azil s-a transformat într-o agenție europeană de plin funcțională. În acest context, discuțiile noastre s-au axat pe viitorul prezent și viitor și pe sarcinile agenției. În ceea ce privește chestiunea frontierelor și reforma sistemului european de azil, vă aduceți aminte concluziile Consiliului din iunie, și apoi procesul intern de restructurare și reformare a agenției după demisia fostului director general. Știm cu toții care e situația. Chestiunea personalului și chestiunea conducerii a fost discutată în detaliu și îi mulțumim domnului director pentru schimbul franc de opinii de atunci. Mi s-au prezentat o serie de aspecte esențiale în activității Biroului European de Azil. Analiza informațiilor, programe de formare, asistență operațională pentru statele membre, activități asemenea în statele terțe, mecanismul de uh, relocare ad hoc, a fost un schimb uh, de opinie extrem de interesant, uh, oamenii s-au exprimat uh, deschis și am primit foarte multe informații interesante. Experiența acumulată de-a lungul ultimilor ani ne-a fost prezentată și nouă, însă rămân o serie de aspecte îngrijorătoare care nu țin strict de activitatea oficiul european pentru azil, însă sunt chestiuni care, să spunem, nu se aliniază la mandatul actual. <clears throat> Cu aproximativ o, o lună în urmă, poate domnul director ne poate spune mai multe, s-a cerut sprijin din partea Comisiei încă o dată la solicitarea Coreper pentru a oferi informații în legătură cu statele de origine sigure, posibile din Africa de Nord, Balcanii Occidentale, Ucraina și Turcia. Chestiunea este una de ordin politic. În conformitate cu actualul regulament, nu Biroul European pentru Azil are astfel de atribuții în a decide care state sunt sigure și am vrea niște explicații din partea Comisiei în acest sens. Comisia apoi uh, tot modifică textul pe care tocmai am terminat să-l negociem sau am început să-l punem în aplicare. Mi se pare de multe ori că suntem într-un fel de exercițiu de relații cu publicul, care este dezavantajos pentru cei care lucrează concret pe teren. Este important ca biroul să poată oferi uh, sprijin sistematic în toate etapele, bazându-se și pe prelevarea de date biometrice. Propunerea comisiei, totuși, nu prevede un buget suplimentar pentru resurse umane, alminter necesare, într-un moment în care agenția are nevoie de personal calificat, dacă ne uităm la aceste noi atribuții avut în vedere. Categoric, e nevoie de sprijin atunci când un stat membru nu are un sistem de azil care să poată face față unei creșteri substanțiale în numărul de solicitări de azil, cum s-a întâmplat uh, în cazul Greciei și Italiei. Și aici uh, trebuie să felicităm uh, Biroul European pentru Azil pentru sprijinul oferit, însă în același timp trebuie să ne asigurăm că dreptul fundamental la azil este respectat și nu devine un instrument menit a facilita returnările accelerate, rapide. Ni s-a spus că rolul jucat de noua agenție s-ar putea să fie unul nu de protecție, ci de reprimare chiar în condițiile actuale. reforma juridică din domeniu are în vedere într-adevăr o accelerare a returnărilor și un nou regim al frontierelor, iar agenția a primit solicitarea de a da curs procedurilor de protecție internațională, inclusiv a posibilor decizii de returnare în cazul în care decizia finală este negativă. Cum putem spune că asta se aliniază cu mandatul nostru general de a oferi protecție? alți membri ai delegației au vizitat și alte obiective, inclusiv echipajele unor nave care ajută azilanții. The difficulties of Malta, um... Am aflat uh, care sunt dificultățile cu care se confruntă cei din Malta, ce s-a întâmplat cu navele blocate în port, unele prinse în proceduri juridice, altele nu. și am, putut să, am putut măcar să atragem atenția asupra acestor cazuri și știm că va urma încă o delegație în Malta, sunt colegi care doresc să meargă acolo și vor face același lucru, vor vizita aceste obiective. A fost alături de mine domnul Peter Niedermüller și reprezentanții Agenției pentru Azil. Cred că dânsul ar fi trebuit să fie parte a delegației oficiale, pentru că e raportor din umbră. Mi se pare ridicol că n-a fost inclus, dacă ne gândim la experiența acumulată de domnia sa. A venit pe propria sa cheltuială, lucru pe care l-am apreciat cu toții. Și vreau să mulțumesc secretariatului de asemenea colegilor care au citit raportul de misiune. Mulțumim foarte mult, Martina, pentru această prezentare atât de detaliată și de deschisă. Ați menționat în câteva rânduri propunerea Comisiei pentru privind activitatea acestei agenții. Peter uh, va acoperi această temă pentru că este raportor și a fost raportor și la prima propunere o să avem o dezbatere pe această temă, însă acum am să-i dau timp uh, domnului director să, să răspundă la uh, întrebările tale. Însă, înainte de asta, vreau să mă asigur că nu sunt alți colegi care doresc să intervină. Peter, Ana și Brigitte apoi. Și de asemenea Jerome, care participă la delegație. Peter, te rog. Mulțumesc, foarte pe scurt. În primul rând, vreau să-i mulțumesc domnului Adu și echipei sale, pentru că știm cu toții că EASO a trecut printr-o criză, domnul Adu a gestionat-o foarte bine și am văzut din această prezentare că activitatea EASO este extrem de eficientă acum, după ce această criză a trecut. Și asta transmite un mesaj deosebit de important pentru noi toți. Apoi, Martina s-a referit deja la acest aspect, dar e, e important să subliniem care e situația. EASO are nevoie de personal suplimentar, nu doar bani, ci personal. <clears throat> Poți să ai toți banii din lume, dar dacă nu ai personal, Ah, asta e. e. E important să ne asigurăm că se iau măsuri în acest sens. Apoi, importanța instruirii personalului. În Malta am ah, văzut o prezentare absolut impresionantă a activităților de instruire de la EASO. E esențial ca statele membre să dea curs acestui model, să urmeze acest model. Este foarte clar că numărul solicitărilor de azil a scăzut și scade permanent. Statele membre tot vorbesc de presiunea valului imigraționist și așa mai departe, însă iată eh, numărul solicitărilor scade, dar avem o istorie politică în continuă creștere ci e important de subliniat că politica Uniunii Europene și politica Uniunii Europene în materie de refugiați a fost practic deturnată de anumite interese politice și asta nu are absolut nimic cu activitatea EASO. Însă trebuie să înțelegem contextul politic al dezbaterii, de aceea E important să ne uităm la datele statistice, să spunem clar că situația din prezent nici nu poate fi comparată cu ce se întâmpla în 2015-2016. Mulțumim. Și domnul Leonard a fost membru al delegației. Dacă nu vă supărați, am să, să-i dau cuvântul. Ați fost, ați fost în delegație? Mulțumesc, domnule președinte ceea ce privește vizita, mulțumim domnului director interimar Adu pentru primirea pe care ne-a făcut acolo, domnia sa și, și personalul său. Știm prin ce criză s-a trecut. Sincer, nu, nu știam la ce să mă aștept la începutul vezi, vizitei, dar <clears throat> consider că ce am văzut acolo e o agenție care s-a repus pe picioare, profesioniști adevărați, care în primul și în primul rând încearcă să, să refacă reputația agenției. Și, sigur, au nevoie de resurse și de, de personal suplimentar, dar în primul și în primul rând oamenii înțeleg că e nevoie ca reputația agenției să fie recâștigată și ei fac tot ce le stă în putere în acest sens. Și noi ar trebui să-i sprijinim la rândul nostru. De asemenea, sunt de acord cu ce spunea Peter. <clears throat> nu e nevoie doar de mai mulți bani, ci de mai mult personal. E nevoie de oameni în plus la sau mai ales dacă ne uităm la uh, însărcinările ce le vor reveni în perioada următoare. Aici, oare, cred că sunt puțin în, în dezacord cu, cu antevorbitorii în materie de presiunea valului migraționist. Da, numărul solicitărilor a scăzut și s-a spus în public că criza s-a terminat și în Parlament am avut în trecut o dezbatere, spuneau mulți că, ia uite, datele statistice îmi spun că nu mai avem o problemă, însă ce m-a impresionat pe mine în datele statistice este numărul mare de cazuri încă nesoluționate. Pentru 2017 situația nu s-a schimbat foarte mult. Sunt cam un milion de cazuri nerezolvate la nivelul întregii Uniunii Europene. Deci, probabil avem o altfel de criză sau provocare, spuneți cum doriți, însă presiunea pe sistemul de azil există încă și trebuie să-i acordăm atenție permanentă. Acest lucru reiese foarte clar și din prezentarea de astăzi, raportul anual pe 2017. Azilul e un domeniu atât de volatil și fluctuant încât iată vorbim de 2017 în octombrie 2018, chiar dacă avem date statistice încă din august și poate chiar septembrie acestui an. Însă, în orice caz, vă mulțumesc foarte mult și aștept cu nerăbdare să cooperăm și pe viitor. Brigit, te rog. Mulțumesc, am să mă concentrez pe o chestiune, o observație vis-a-vis -vis de ce spunea domnul Lenners, cele un milion de cazuri încă nerezolvate, spunând că e un tip suplimentar de presiune pe statele membre. Mă întreb de unde de un milion. Noi avem 512 milioane de cetățeni. Un milion de cazuri nerezolvate e presiune și în ce țări? Asta e întrebarea. În ce țări se resimte această presiune? Majoritatea sunt în două, trei țări. Deci majoritatea statelor membre nu se confruntă cu nicio presiune de acest gen, lucru care ar trebui recunoscut. Apoi, <clears throat> țările care nu resimt o astfel de presiune Uh, au politicile cele mai represive și arată cea mai mare lipsă de voință de a face ceva în domeniu. În prezentarea dumneavoastră vă refereați la condițiile de primire. Cerințele au crescut în anumite țări. Ne puteți spune care țări au devenit mai restrictive, câte solicitări primesc aceste țări, cât au primit în acest an sau anul trecut și ați putea să ne spuneți exact în ce mod se exercită această presiune referitor la condițiile de primire. Ana, te rog. Mulțumesc, domnule Adu, pentru prezentarea dumneavoastră. Într-adevăr, ne-ați prezentat o serie de, de informații importante care contrastează puternic cu discursul negativ pe care <laughs> mulți doresc să-l continue. O întrebare pentru dumneavoastră. Vorbeați de îngrijorile societății civile care uh, s-a referit la coridoarele umanitare și la misiunile umanitare și noi, într-adevăr, avem exact aceleași îngrijorări Însă coridoarele umanitare aveau o logică în situații de urgență, cum am avut în Siria în 2015 și mai devreme. Însă, în prezent, în situația în care sirienii, sirienii irachienii și afganii sunt majoritatea solicitanților de aliz, mai e logic ca EASO să deschidă avamposturi în state ca Iordania, Egipt, Liban, Turcia, pentru a asigura procesarea solicitărilor de azil pentru ca oamenii să nu mai trebuiască să aștepte și să vină ilegal în Europa, fără documente. Și apoi, de asemenea, aș vrea să vă întreb dacă statele membre au păstrat politicile selective în materie de procesul de relocare. Știm că în trecut asta s-a întâmplat. Vroiau să păstreze doar creștini blonzi cu ochi albaștri, <clears throat> după cum s-a spus în repetate rânduri. Însă îmi cer scuze că nu pot să rămân uh, în sală să ascult între răspunsul dumneavoastră, dar va rămâne cineva care va lua notițe, pentru că trebuie să merg la un eveniment care într-adevăr se referă la ipocrizia statelor membre care le fac greutăți gratuite solicitanților de azil, ca să nu mai vorbesc de migranți, dar care în același timp au întins covorul roșu sub picioarele migranților uh, bogați, care își cumpără așa zisele vize de aur, <clears throat> își cumpără cetățenia europeană, uh, subminând fundamentele spațiului Schengen avea o dezbatere în legătură cu acest subiect ca urmare a propunerilor, propunerilor comisiei. Vom ține cont de acest lucru și de observațiile inițiale făcute de doamna Anderson. Mulțumesc uh, și vă mulțumesc tuturor pentru întrebările adresate. În primul rând, aș dori să mulțumesc și delegației pentru vizită. A fost uh, neobișnuit să primim o vizită atât de lungă, de două zile, care a permis, într-adevăr, să avem uh, discuții foarte aprofundate și ne bucură în oricând uh, să avem asemenea vizite, de obicei însă sunt vizite de două ore, foarte rapide. Încercăm uh, să uh, facem totul în două ore, iar acum am putut să avem uh, conversații și discuții mult mai semnificative. Pentru a mă referi la unele dintre preocupările dumneavoastră. Poate în ceea ce privește uh, munca în legătură cu statele sigure. Nu este mandatul nostru de a determina dacă un stat este sigur astăzi, însă trebuie să clarific că munca noastră de astăzi este în mandatul nostru și anume pune accentul pe informațiile legate de statul de origine. Uh, adunăm uh, informații din surse neutre și obiective și alții pot să tragă concluziile din această muncă. În general, aș dori să mulțumesc membrilor delegației pentru susținere. Trebuie să recapătăm, să restaurăm încrederea agenției în, în deci a fost un semnal foarte bun transmis uh, angajaților noștri. Am lansat un uh, plan de guvernanță în vară cu 53 de măsuri care trebuie să fie uh, îndeplinite până în primul trimestru 2013. Le vom discuta, le-am discutat și la Comisia de Control Bugetar săptămâna luna trecută în Parlament să existe obiective atât interne cât și externe. Trebuie să consolidăm uh, cadrul intern de guvernanță, controlele interne și să ne construim, să ne consolidăm capacitățile prin uh, recrutare mai intensă. Sperăm să putem crește cu 30% uh, personalul până anul viitor. Într-adevăr, este important să uh, observăm că să, de știut că vrem să ne dovedim uh, intențiile, însă de asemenea ultimele rapoarte sublinează importanța uh, finanțării suficiente am transformat într-o perioadă scurtă de timp dintr-un cer, am transformat dintr-un centru de expertiză la un, o agenție de susținere ceea ce uh, a fost un lucru foarte important, dar a schimbat și procedurile noastre și uh, asta înseamnă că trebuie să cheltuim banii, banii contribuabililor uh, foarte responsabil. În ceea ce privește primirea nu vorbeam despre condițiile de primire, ci capacitățile de primire, în anumite cazuri, când majoritatea statelor membre și-au redus capacitatea de primire, Spania, Italia, Lituania și Portugalia și-au crescut capacitatea de primire în centrele de primire și din această listă și uh, vedeți că situația diferă foarte mult în diversele state membre. În Spania, de exemplu, uh, o creștere în anumite părți, o uh, scădere în alte părți. De asemenea, ați aveți dreptate, formarea este foarte importantă. De asemenea, formarea este în centrul uh, misiunii noastre și cred că putem spune că există o formare în sensul azilului și 26.000 de participanți au, au participat la sesiunile noastre de formare. Este un număr uh, foarte mare și acest lucru este, este foarte important pentru a avea convergență la nivel european. Pentru că dacă se utilizează aceleași informații, aceleași instrumente, Eh, putem spera să avem o convergență mai mare și în practici. Și nu în ultimul rând, ați menționat coridoarele și posibila implicare a EASO sau EUA în viitor. Eh, las la o parte chestiunea procesării externe, care este una foarte sensibilă, delicată și cu problematică complexă, însă ceea ce putem spune este că uh, avem un rol în creștere um, pentru EASO uh, și pentru Agenția Europeană pentru Azil și Consiliul nostru de Gestiune a aprobat uh, Uh, facilități de susținere pentru statele membre Sperăm să avem un program pilot de, pentru formare până în 2019 și acest lucru, bineînțeles, va influența capacitatea noastră de funcționare în viitor. Mă voi opri aici deocamdată. Foarte bine, vă mulțumesc foarte mult, domnule Adu. Avem o propunere a Comisiei pe care o vom dezbate în cele ce urmează. Mulțumim foarte mult delegației pentru această vizită. În săptămâna respectivă, cred că am avut patru delegații ale LIBE concentrate în acea săptămână și pentru cei care cred că aceste vizite nu sunt eficiente, am putea să examinăm această misiune pentru că a fost necesar să vedem ce se întâmplă pe teren. Membrii au trebuit să vadă ceea ce se întâmplă. Așadar, cred că în săptămâna respectivă am uh, fost eficienți și am uh, arătat că a fost foarte bine că am putut fi prezenți acolo. Știu că aveți întâlniri și cu alți colegi în această perioadă importantă pentru agenție. Trecem acum la prezentarea comisiei în legătură cu propunerea modificată în legătură cu Agenția pentru Azil a Uniunii Europene. Acest regulament trebuie să fie modificat. Există un acord provizoriu din iunie 2017 ehm, aveți în documentele de astăzi, din dosarul dumneavoastră, Uh, documentele uh, relevante, dat fiind că este necesar să, uh, necesară reforma CEAS, acest, raportor a fost, acest raport va fi redactat doar în limba engleză pentru a urgenta lucrurile. Îi voi da cuvântul domnului Peter Niedermüller pentru a ne spune mai multe. Însă poate la început uh, am putea să dăm cuvântul comisiei pentru a ne prezenta propunerea. Îi dau cuvântul domnului Ryan, uh, șef de unitate adjunct pentru azil în Direcția Generală Home. Uh, domnule Ryan, aveți la dispoziție 10 minute pentru prezentarea dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. În data de 12 septembrie, Comisia a adoptat un pachet de măsuri uh, care au uh, scopul de a uh, uh, facilita migrația, uh, facilita tratarea migrației. Uh, domnul Juncker a spus că Trebuie să avem un cadru mai uh, robust pentru migrație, În special, este foarte important să se ajungă la un acord în legătură cu uh, reforma comprehensivă a uh, sistemului european comun de azil, care să găsească o, uh, un echilibru între solidaritate și uh, eficiență instrumentul cheie al solidarității pentru statele membre care se confruntă cu presiuni migratorii. Uh, această agenție trebuie să acorde toată asistența necesară pentru a gestiona mai bine migrația, pentru a oferi o, un răspuns european integrat. Din acest motiv, Comisia a propus aceste amendamente Uh, pe uh, propunerea sa inițială. Propunerea va asigura că agenția va avea un mandat clar definit pentru toate activitățile operaționale pe care, de care este responsabilă și că nu va fi uh, grevată în niciun fel de constrângeri juridice. Uh, subliniez că această propunere modificată respectă acordul politic provizoriu care a fost uh, atins între colegiuitori anul trecut, în, spe- în specific în iunie 2017, în legătură cu propunerea inițială a Comisiei din uh, iulie precedent, anul precedent. Se ține cont de experiențele din ultimii doi ani, în special în Grecia și Italia aceste experiențe au arătat că trebuie să extindem și mai mult uh, asistența uh, operațională și tehnică pe care o oferim statelor membre. Amendamentele incluse în această propunere, împreună cu propunerile adoptate în aceeași zi pentru consolidarea bazei de coastă și de frontieră și uh, regândirea directivei pentru returnare, aceste schimbări sunt uh, limitate și trebuie să fie văzute ca suplimentare a mm, acordurilor deja convenite. Pentru a privi mai specific uh, ceea ce, s-a ceea ce se propune. Propunerea vrea să se asigure că statele membre vor beneficia de susținere consolidată din partea agenției pentru a procesa solicitările de protecție internațională în mod rapid și eficient cu implicarea agenției în toate aspectele procedurii, în solicitările pentru protecție internațională la stadiu administrativ, inclusiv în statul responsabil conform regulamentului Dublin și uh, susținerea administrativă și la stadiul de uh, recurs când mi se pare foarte important să subliniem că ace- această susținere poate să fie acordată statelor uh, la cerere conform uh, necesităților, nu poate să fie impusă statelor membre. Mai în plus este important să evidențiem că deciziile finale vor rămâne întotdeauna în mâinile autorităților competente. Bineînțeles, componența pachetului de susținere va fi adaptată necesităților specifice ale statului membru respectiv. Propunerea caută să faciliteze o cooperare bună între uh, Agenția de, de Azil și propunerea este ca cele două agenții să uh, funcționeze în deplină complementaritate. Uh, avem și echipe uh, integrate de gestiune pentru a susține uh, statul membru în orice provocări. Uh, se, în aceste echipe vor fi uh, trimise nu doar în cazurile de presiune disproporționată, ci și în mod preventiv contribuind la gestiunea fluxurilor mixte de migrație cu care se confruntă statele membre. În conformitate cu practicile actuale din Italia și Grecia, coordonarea generală a acestor echipe trebuie să stea în mâinile comisiei, după cum se uh, prevede în amendamentele um, la acest mandat. Se asigură astfel o economie de resurse și uh, coordonare între diversele acțiuni ale agenției. Aceste prevederi sunt coerente cu propunerea ECJ adoptată în aceeași zi uh, și uh, prin care munca celor două agenții va fi consolidată. În al patrulea rând se propune să se alinieze cadrul de guvernanță al celor două agenții pentru, cu scopul de a avea o abordare centralizată conform acordului din iulie 2012 un acord cadru între Parlament, Consiliu și Comisie, propunem să schimbăm uh, aici uh, responsabilitatea uh, dând comisiei puterea de a numi directorul executiv adjunct alinind uh, astfel uh, practicile cu cele utilizate la alegerea directorului, directorului executiv. Acestea sunt schimbările mm, propuse și în propunerea BCG. Mm, propunerea prevede uh, finan- resurse financiare, financiare suplimentare de 55 de milioane de euro pe an în între 2019-2027. Acest lucru va permite agenției să trimită echipe necesare de uh, susținere pentru azil cu echipament și infrastructură necesară și poate deja, deja pentru că s-au pus câteva întrebări în sesiunea anterioară de către doamna, domnul Niedermüller și doamna Anderson, poate să vă explic de ce nu am propus în același timp resurse umane suplimentare pentru agenție. Credem că ar fi important, în primul rând, să fim de acord că este nevoie de resurse suplimentare, ca agenția a, asista, a avut o creștere a nivelului de mm, angajați în ultimii ani și că acest exercițiu este în curs, însă nu am considerat că este strict necesar să avem personal suplimentar pentru ca agenția să își uh, execute mandatul extins. În acest sens, vă reamintim că sumele suplimentare care vor fi alocate vor uh, fi utilizate uh, pentru finanțarea experților care vor uh, face parte din uh, echipele care vor fi transmise, trimise prin acest mandat extins și salutăm faptul că comisia dumneavoastră a decis să utilizeze un calendar accelerat pentru această propunere. Vă mulțumesc foarte multe informații acolo pentru raportor și pentru colegi. Acest lucru, bineînțeles, subliniază din nou importanța subiectului. Ca observație generală, aș adăuga că există un interes mult mai mare în eficiența acestei agenții în special în ceea ce privește plus valoarea acțiunilor sale. Uh, îi dau cuvântul înapoi domnului Niedermüller, uh, care este raportor pe acest subiect. Vă mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru că ați inclus acest punct important pe ordinea de zi de astăzi. Vreau să mulțumesc și Comisiei pentru prezentare și pentru pregătirea acestui dosar. După cum știm cu toții, în mai 2016, Comisia a depus împreună cu alte propuneri o propunere de regulament pentru Agenția Europeană, Uniunii Europene pentru Azil. Propunerea dorea să dea noi agenții instrumentele necesare pentru a putea să răspundă la provocările cu care se confruntă Uniunea Europeană și statele sale membre în domeniul politicii azilului și a migrației. Parlamentul a fost întotdeauna de părere că agenția ar trebui să fie operațională cât mai curând posibil. Negocierile nu au fost ușoare, dar am reușit să ajungem la un acord politic împreună cu colegiuitorul nostru, Consiliul, în vara lui 2017 și textul acestui acord politic este acum publicat pe pagina web a Parlamentului, disponibilă pentru public, așa cum a spus și domnul Moraes. După cum Uh, din punctul nostru de vedere, acest acord politic stă încă în picioare și sunt uimit că în continuare Consiliul nu este capabil să găsească un, să ajungă la un compromis în acest uh, dosar. Deci, uh, propunerile comisiei sunt surprinzătoare pentru mine, pentru că nu doar că redeschid acordul provizoriu la care au ajuns colegiuitorii, ci schimbă în același timp conținutul textului în mod substanțial. Uh, Uh, prin faptul că acordă noi sarcini agenției, uh, în cadrul uh, procedurilor de reformare a acordului de la Dublin, care vor fi negociate. Nu știu cum poate Comisia să vadă um, statutul juridic al acordului. V-am înțeles că ați spus că Comisia este pregătită să uh, fie de acord cu acordul provizoriu din 2017, dar totuși, în momentul de față, situația este mult mai neclară pentru mine, pentru că nu mai văd care sunt intențiile în spatele acestei noi propuneri. Și, conform evaluării noastre, toate propunerile Comisiei legate de asistență consolidată, tot a fi putut fi inclusă în acordul provizoriu. Deci uh, avem nevoie de, de negocieri suplimentare pe marginea acestor propunere. Așa cum s-a spus deja, există un acord de plin între noi, raportori ai dosarului de azil și raportorilor din umbră din diversele grupuri politice, și anume că nu se, vor, nu se va renegocia acordul provizoriu din anul trecut. A fost uh, o poziție foarte clar exprimată a tuturor raportorilor și raportorilor din umbră. Mai mult decât atât, propunerea Comisiei uh, reprezintă o provocare procedurală considerabilă în Parlamentul European și acest lucru nu a fost uh, analizat de comisie, din câte știu. Um, eu cred că ar fi trebuit ca uh, Comisia să uh, consulte Parlamentul cu privire la procedură și să ne punem de acord. Da, este adevărat că agenția are nevoie de mai multă susținere, dar așa cum am spus și repet, regretăm faptul că nu se alocă agenției resurse umane suplimentare și îmi mențin opinia că o creștere a bugetului în această formă nu schimbă foarte mult situația în bine. În încheiere, nu am impresia că Parlamentul este pregătit să se atingă de acordul provizoriu la care am ajuns în vara 2017. Aceasta este uh, opinia um, tuturor raportorilor și raportorilor din umbră. Mulțumesc! Mulțumim, Peter! O să auzim și opinia președinției a Consiliului um, pe marginea celor spuse de tine puțin mai târziu, dar am să dau cuvântul raportorilor din umbră și începem cu domnul Coelho, care este raportor din umbră în numele PP. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, este un punct ciudat pe ordinea de zi. Sunt de acord cu Peter Niedermüller. Pentru că vă veți reaminti că în iunie 2017, în președinția malteză, Consiliul și Parlamentul au ajuns la un acord provizoriu cu privire la noul temei juridic al noii Agenții Europene pentru Azil. De atunci, o serie de alte acorduri provizorii au fost uh, încheiate cu privire la instrumentele de azil și toate s-au blocat în Consiliu. Acum, Comisia pare că vrea să se alăture Consiliului pentru a întârzia și mai mult adoptarea uh, acordului. Haideți să analizăm lucrurile cu mare atenție. Comisia prezintă propune, o propunere care modifică o altă propunere care deja a făcut obiectul unui acord provizoriu. Dar haideți să vedem și substanța acestei propuneri. Oare ea îi va apropia pe cei doi colegiuitori, va crea un temei juridic mai flexibil pentru noua agenție de azil, astfel încât aceasta să poată mai bine să gestioneze un sistem european comun de azil reformat, crește capacitățile și capabilitatea viitoarei agenții și din păcate, răspunsul la toate aceste întrebări este un nu răsunător. Din câte știu, domnule președinte, noi avem un acord. Din câte știu, acesta a fost primul dosar de azil în care s-a încheiat un acord provizoriu acum mai mult de un an. Nu știm ce vrea Comisia Europeană cu această nouă propunere. Nu știm ce vrea Consiliul. Dar știu ce trebuie să facem. Trebuie să aprobăm noi Agenția Europeană de Azil și trebuie să o facem înainte de încheierea mandatului nostru. Vrem să atingem acest obiectiv. Raportorul, Peter Niedermüller, poate să se bazeze pe susținerea noastră fermă de a aproba acordul încheiat fără întârziere. Mulțumesc! Da, a fost foarte fermă această susținere a ceea ce a spus raportorul. Am să dau cuvântul și celorlalți raportori din umbră. Cred că vor avea o poziție similară. Martina, dacă vrei să iei cuvântul pentru GUE. Da, și eu vreau să spun că suntem de acord cu toate aspectele pe care le-a prezentat uh, Peter. Și trebuie să vă spun că sunt uh, uh, uimită. Pentru că comisia, bănuiesc, înțelege care sunt beneficiile unui personal calificat care să poată lucra pe termen lung într-un domeniu atât de important cum este acesta. Dacă faceți o evaluare și ajungeți la concluzia că se dau sarcini suplimentare, se crește bugetul, dar nu e necesar să se crească și numărul de personal. Pentru că se pot uh, angaja experți din exterior. Dar atunci când vrei să îți crești expertiza, așa cum sunt, sunt sigură că și comisia își crește expertiza, uh, Eh, e bine, atunci înțelegi foarte bine de ce are nevoie o agenție și resping această idee de a, de a crește sarcinile, de a crește bugetul, dar de a spune apoi o se pot angaja experți pe termen scurt, oameni care vin și pleacă, sigur, bine intenționați, având expertiza lor, dar care nu sunt uh, Uh, acolo, să-și împărtășească expertiza cu uh, restul personalului și atunci când pleacă își duc expertiza cu ei. Deci uh, resping această idee. De, așa, de asemenea, doresc să întreb dacă ar putea reprezentantul comisiei să ne împărtășească formularea cererii care a venit de la comisie pe o cerere a Coreper către uh, biroul, biroul european de uh, uh, azil cu privire la o listă posibilă a țărilor terțe sigure. Mă îngrijorează acest lucru și um, m-aș bucura să puteți să mă liniștiți în îngrijorarea mea uh, prin faptul că ne veți trimite o copie a cererii care a fost trimise către Biroul European de Susținere, uh, Biroul, European uh, pentru Azil, uh, pentru a vedea dacă îngrijorarea mea este nefondată. Mulțumesc, spune președintele. Ceilalți raportori din umbra nu au putut să fie prezenți, dar cred că am um, văzut care este esența părerilor exprimate. Și înainte să dau cuvântul raportorului, am să dau cuvântul domnului Kramer din partea președinției austriece să intervină. Vreau să vă întreb dacă ați putea să vorbiți și să ne, să ne oferiți orice fel de alte informații suplimentare a evoluției situației uh, în Consiliu în ultimele două luni ar fi, ar fi util pentru noi dacă ați putea să faceți acest lucru. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule raportor Niedermüller, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc pentru invitația de a participa la Comisia Libe pentru a putea vorbi în numele Consiliului. Mulțumesc și Comisiei Europene pentru prezentarea propunerii modificate care a venit pe 12 septembrie și mulțumesc pentru prezentarea de aici din comisie. Permiteți-mi chiar de la început să reacționez la câteva dintre uh, intervențiile de aici. Uh, vreau să vă spun că și pentru noi, pentru președinție, este foarte clar că propunerea modificată a Comisiei Europene se bazează pe acordul provizoriu care a fost încheiat uh, în președinția uh, malteză împreună cu Parlamentul European și noi nu intenționăm să deviem de la textul uh, convenit în măsura în care uh, Comisia propune un, un nou text în 12 septembrie. Această nouă propunere a Comisiei um, a fost uh, abordată în Consiliu. Um, suntem într-o primă fază de evaluare care a avut loc deja a început în 25 septembrie într-un grup de lucru al Consiliului și această săptămână, pe 8 octombrie, a avut loc o a doua consultare um, la uh, nivelul consilierilor uh, justiție și afaceri interne, unde s-au făcut niște prime propuneri de compromis și următoarea consultare va avea loc tot la nivelul consilierilor JAI pe 26 octombrie. Noi intenționăm să uh, avansăm uh, cât mai repede cu consultările uh, sigur, uh, pornind de la premisa că va exista o majoritate pentru acest lucru, pentru a, a primi mandatul de inițiare a negocierilor tripartite cu Parlamentul European și um, mă bucur că și Comisia Libe dorește să uh, abordeze într-o procedură accelerată acest document și aștept colaborarea cu domnul raportor Niedermüller. Mulțumesc! Ah, mulțumim! E, mă bucur să aud asta, spune președintele. Domnule Ryan, Doriți să adăugați și dumneavoastră la depresia noastră generală, spune președintele, îmi cer scuze, vreți să faceți o contribuție, să contribuiți la dezbatere? Um, reprezentantul comisiei. Nu, cred că au fost foarte clare intervențiile. În ceea ce privește resurse suplimentare, eu am vorbit despre acest lucru de la bun început. Nu am considerat că este strict necesară creșterea de personal mai ales dat fiind faptul că în uh, propunerea actuală se propune uh, o creștere la 500 a personalului, o creștere semnificativă față de personalul de azi și nu am considerat că este strict necesar, dar uh, am luat notă de cele spuse de mai mulți eurodeputați. În ceea ce privește valoarea adăugată a propunerii noastre, lucru care a fost subliniat de domnul Lindermüller și domnul Coelho, tot ce pot să fac uh, este să repet că acestea sunt amendamente foarte clar țintite. Nu doresc să redeschidă aspectele sensibile ale textului asupra căruia s-a ajuns la un acord provizoriu vara trecută. Credem că aceste modificări pot să fie realizate fără să se redeschidă acele puncte sensibile. Și Vreau să fac trimitere mai ales la faptul că propunerea inițială a Comisiei a fost făcută în vara 2016. Atunci aveam uh, o experiență considerabilă. Uh, de atunci, de fapt, am, avut, am acumulat o experiență considerabilă um, în ceea ce privește susținerea agenției uh, pentru centrele de urgență din Grecia și Italia Uh, și am văzut că e nevoie să se clarifice și mai mult mandatul. În același timp, am considerat că este necesar să ne asigurăm că echipele de susținere pentru gestionarea migrației să, fie, să poată fi desfășurate uh, într-o serie mai amplă de uh, condiții decât uh, s-a convenit uh, în textul uh, provizoriu. Uh, și acest lucru, sigur că trebuie să meargă mână în mână cu celelalte schimbări uh, propuse pentru EBCG și am considerat că pentru ca aceste schimbări să poată fi operaționale, sunt necesare și câteva modificări ale mandatului agenției și um, mai mulți dintre dumneavoastră ați vorbit și despre creșterea bugetului care este necesară și aceasta este una dintre modificările pe care le aduce propunerea noastră modificată. Mulțumesc! Și puteți să răspundeți și la întrebarea doamnei Anderson referitoare la uh, țările terțe sigure. Vreți să răspundeți la acest punct? În ceea ce privește țările terțe sigure, Într-adevăr, pot să vă confirm că am uh, cerut uh, EASO să um, cerceteze uh, situația unor posibile țări candidate la o listă de țări terțe considerate a fi sigure la cererea Consiliului. S-a făcut acest lucru și înțeleg că Uh, această activitate este în curs de desfășurare la EASO. Mulțumim, domnule Ryan. Da, sigur, mă bucur să vă dau uh, cuvântul să răspundeți. Uh, Peter, dacă vreți să răspundeți, poate că e mai bine decât să trag eu concluziile. Da, eu pot să răspund și la sfârșit dacă mai există alte comentarii. Adică dacă mai sunt colegi care vor să spună ceva, Martina, vrei să mai spui ceva? Da, un singur lucru. Știu că ceea ce a spus comisia este exact, dar aș dori ca informația referitoare la natura exactă a cererii care a fost transmise să fie uh, trimisă, deci, uh, uh, membrilor. Ne mulțumesc că ați confirmat acest lucru, dar nu de confirmare aveam nevoie că ați cerut EASO să facă acest lucru, ci aș dori să văd exact care a fost cerința care le-a fost trimisă. Um, put, indiferent cum a fost trimisă această cerere, pe e-mail sau uh, prin uh, poștă, uh, vrem să vedem acest text exact. Ah, bun, deci această cerere a fost foarte clară, dar o să revin la dumneavoastră, domnule Ryan. Peter, dacă vrei să mai spui ceva. Da, foarte scurt. Vreau doar să spun încă o dată mulțumesc uh, Comisiei pentru propunere și pentru răspuns. Și o să încerc să trec la engle- la germană. Uh, mă bucur că și președinția Consiliului este pregătită să uh, ducă niște negocieri uh, accelerate. Uh, sunt deschis uh, tot timpul și m-aș bucura foarte mult să ajungem cât mai repede posibil la un acord, pentru că eu cred că toți din această sală suntem uniți și cu toții considerăm că Agenția Europeană pentru Azil este un instrument foarte important în uh, spațiul european și uh, mă bucur foarte mult să primim această susținere din partea președinției uh, austriece. Mulțumesc! Domnului Ryan, îi dau cuvântul dacă dorește să răspundă la punctul specific uh, menționat de doamna Anderson? Da, foarte pe scurt. Sigur că nu am în fața mea textul acestei cereri, dar vă propun să transmitem secretariatului să, să păstrăm legătura cu secretariatul, să vedem dacă putem să vă oferim detalii. Președintele, bine, am să, am să mă ocup eu de a, această comunicare cu dumneavoastră. L-am înțeles pe raportor um, și cred că va fi nevoie de convocarea unei uh, întâlniri cu raportorii din umbră pentru a vedea care este poziția mm, comisiei, ce spune această propunere și sigur că trebuie analizat această propunere în mm, ansamblul pachetului legislativ și a lipsei de progrese uh, și văd uh, reprezentanții președinția, președinției că își dau ochii peste cap și credeți-mă că și noi ne dăm ochii peste cap, toți aici facem exact același lucru pentru că vedem că nu se mișcă odată lucrurile. Dar uh, cred că în acest context trebuie abordată problema în reuniunea cu raportorii din umbră pentru că va trebui să vedem totuși o, o mișcare în acest pachet uh, în următoarele uh, două luni. Deci hai să ne întâlnim cu raportorii din umbră și să vedem cum stau lucrurile. Dar e bine că măcar de partea noastră a baricadei avem consens politic. Deci mulțumesc raportorului, raportorilor din umbră eh, prezenți pentru munca depusă la acest dosar, care este foarte apreciată și vom reveni la acest subiect după reuniunea coordonatorilor Mulțumesc uh, Comisiei și președinției pentru răspunsuri. Așadar, dragi colegi, haideți să trecem uh, repede, pentru că avem și voturi, deci trebuie să respectăm timpul. Ajungem la punctul 6, e vorba de programul pentru drepturi și valori. Și aici avem uh, programul pentru drepturi și valori Uh, pe perioada 2021-2027. După cum știți, acest, această propunere um, stabilește obiectivele și uh, programul uh, și finanțarea pe care o oferă Uniunea Europeană pentru această perioadă. Împreună cu programul pentru justiție, uh, noul program va face parte din noul program pentru justiție care dorește să protejeze, protejeze și să promoveze uh, Uh, societăți democratice, deschise, pluraliste. Raportoarea este Bodil Valero și mă bucur să-i dau cuvântul. Dacă nu rămâneți la acest punct, vă rog să părăsiți sala în liniște. Doamna Bodil Valero, aveți cuvântul. Prata svenska. E... Eh, ja. E... Eh, jag vill börja med att tacka de skuggor och de andra föredragande. Det här är ju ett... Eh, Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră și tuturor celor implicați, pentru că este un dosar care implică mai multe comisii din uh, Parlament. Vreau să mulțumesc și tuturor organizațiilor și autorităților um, cu care am corespondat în această perioadă. Vreau să mulțumesc și Comitetului Economic și Social și Comitetului Regiunilor și cu aceștia m-am întâlnit. Deci am încercat să văd ce se întâmplă în Uniunea Europeană în acest domeniu. Este puțin îngrijorătoare situația pentru că câteva dintre principiile de bază ale Uniunii Europene sunt uh, puse sub semnul întrebării sau chiar ignorate în statele membre. Și în același timp ne găsim într-o, în situația în care cetățenii nu își cunosc prea bine drepturile în Uniunea Europeană uh, sau care sunt principiile de, de bază cu privire la modul în care își pot exercita drepturile. În aprilie 2018 uh, am uh, adoptat o rezoluție în acest Parlament care cerea fonduri suplimentare pentru a oferi susținere organizațiilor societății civile care lucrează în domeniul drepturilor omului. Organizațiilor utanför este vorba de ceea ce oferim organizațiilor din afara Europei. Oferim sprijin organizațiilor care asigură respectarea drepturilor omului, care monitorizează activitatea guvernelor dincolo de frontierele Europei, însă nu avem nimic pentru proprii noștri cetățeni. Această rezoluție a fost adoptată în aprilie acestui an. Comisia a revenit cu o propunere și le suntem foarte recunoscători crescut domeniul de aplicare al programelor existente în așa manieră încât uh, și ele, prin mult mai multe chestiuni care cad sub definiția mai largă a drepturilor omului și a statului de drept, însă n-au existat fonduri suplimentare. Asta înseamnă că programele existente deja subfinanțate se vor resimți. Am avut discuții cu diferite persoane implicate care mi-au spus că banii nu sunt suficienți nici în prezenți. Deci va trebui să... să se transfere bani de la programele deja subfinanțate spre cele noi. Nu cred că lucrurile pot să meargă așa. Apoi, împreună cu alți raportori din umbră, am încercat să determinăm exact ce dorește Parlamentul eu, poate nu toți raportorii din umbră au fost de acord, dar majoritatea au spus da. Propunerile pe care ne-am bazat uh, țin de domeniul de aplicare, cine face obiectul acestor demersuri și, după cum spuneam anterior, e nevoie de o propunere care să nu afecteze programele existente. Însă, ar trebui să avem un program care să se bazeze pe articolul 2 și pe principiile fundamentale pe care le avem în Uniune deja. Aș dori ca bugetul să crească pentru a face acest lucru posibil, pentru că Dacă trebuie să operăm cu bugetul existent, atunci programele în desfășurare vor avea probleme uriașe. Trebuie să facem asta. Și în plus avem acest domeniu cu un miliard alocat pentru perioada respectivă și trebuie de asemenea să creștem participarea civică în viața democratică a Uniunii. 500 de milioane, un euro pe cetățean în Uniunea Europeană și asta ne ajută. Am dorit ca 40% din acești bani să ajungă la societatea civilă, nu în toate aceste domenii, pentru că există regiuni sau autorități locale care se ocupă de aceste chestiuni, însă Categoric, situația asta e pentru anumite părți ale programului. Și apoi, pentru societatea civilă e important să aibă posibilitatea de a accesa fondurile. Însă, doar organizațiile mici sau cel care operează doar la nivel național au dificultăți foarte mari în a gestiona fluxul mare de solicitări. E dificil și complicat. De aceea am sugera o simplificare care să permită și organizațiilor de dimensiuni mai mici accesul la aceste fonduri. Considerăm, de asemenea, că e nevoie de sprijin și uh, pentru finanțarea de bază acestor organizații. Dacă te bazezi doar pe, pe banii din proiecte, e foarte greu să-ți desfășori activitatea. Deci ar trebui să găsim o cale care să ne permită să creăm eventual organizații mari, organizații umbrelă, care la rândul lor vor putea finanța altele mai mici. Apoi, în ceea ce privește uh, aceeași simplificare care să avantajeze organizația din societatea civilă, Înțeleg uh, din propunerea Comisiei că există multe componente care vizează tocmai acest demers și mm, vă sunt recunoscătoare pentru, pentru efortul făcut. Asemenea, punctele naționale de contact ar trebui să fie independente. Dacă ne uităm la situația din multe state membre, e important că punctele naționale de contact să existe în fiecare stat și să fie independente. Am sugerat un calendar rapid, vot pe 10 decembrie, până în 26 noiembrie se mai pot trimite amendamente, după aceea propunerile de compromis. Sunt sigură că vom coopera foarte bine la nivelul grupului. Vă mulțumesc! Îți mulțumim, Bozălin, pentru activitatea depusă. Trecem acum la raportor din număr pentru EPP, domnul Mihal Boni. Vă mulțumesc foarte mult pentru proiectul de raport și pentru activitatea dumneavoastră. E important ca împreună să asigurăm realismul punei în aplicare acestui uh, demers. Atunci când comparăm uh, propunerea comisiei cu rezoluția noastră, și încă o dată vă mulțumesc că ați integrat anumite componente din rezoluția noastră în propunere, dar făcând această comparație, sunt uh, oarecum nemulțumit. Am discutat uh, problema sprijinirii organizațiilor din societatea civilă, mai ales la nivel local, însă consider că trebuie să schimbăm uh, domeniul de aplicare în document și să ne concentrăm în principal pe organizațiile societății civile mai mici, de la nivel local, care sunt deschise spre dialog, spre exercițiul democratic, care încurajează participarea în actul democratic. Acest lucru este esențial pentru viitorul Uniunii Europene. Apoi, trebuie într-adevăr să simplificăm anumite reguli. Sigur, răspunderea trebuie să existe, transparența trebuie să existe, însă trebuie să ne gândim foarte bine ce model de organizație umbrelă, după cum spuneați, ar, ar trebui să avem în vedere și ce facem cu aceste puncte naționale de contact independente trebuie într-adevăr ca societatea civilă și organizațiile acesteia să poată opera în condiții simplificate și mai ușoare. De asemenea, e important să înțelegem și să știm că atunci când vorbim de drepturi și valori, avem uh, o serie de priorități, egalitate, dreptul, participarea civică și, de asemenea, prevenirea și combaterea violenței împotriva copiilor, a tinerilor și a femeilor. Apoi, e important să avem un filon distinct privind valorile Uniunii, pentru că dacă îl avem, o să putem decide cum îl organizăm și cum putem direcționa mai bine, într-o manieră transparentă, aceste activități. Și ultima chestiune se referă la buget. Într-o altă rezoluție, ne așteptăm la 1,5 miliarde pentru acest instrument, cum era instrumentul valorilor europene. Acum însă vedem alte programe, investiția în oameni. Vedem că Fondul Social European rămâne cam la același nivel, Erasmus Plus a crescut foarte mult. Corpul Urban de Solidaritate a crescut 200%. Europa Creativă, crescut. Alte programe la fel au crescut. Agențiile descentralizate, altele de Comisie Libe, sub patronajul Libe, și ele au crescut. Dar dacă ne uităm la justiție, drepturi, valori, scădere de 8%. Asta, dacă ne uităm la ce s-a făcut în trecut, ne arată că ar fi o problemă în materie de finanțare. Sunt de acord cu propunerea raportorului că ar trebui să fie mult mai mult decât în, în propunerea comisiei, însă mă întreb dacă eventual n-am putea discuta cu colegii de la bugete să vedem dacă nivelul propus de 1,5 miliarde cu un filon distinct pentru valorile Uniunii n-ar fi cea mai bună soluție. Asta și pe parcursul negocierilor cu alte comisii, mai ar fi Comisia Bugete, ar fi timp de ceva amendamente. Și ar mai fi un lucru de adăugat. Cred că trebuie să înțelegem cât de important pentru viitorul Uniunii Europene este să sprijinim societatea, societatea civilă, mai ales dacă ne uităm la o serie de rapoarte ale Agenției pentru Drepturi Fundamentale care ne arată că activitatea acestor organizații de societății civile este tot mai restrânsă. Nu e o chestiune de ordin politic, nu este o chestiune de ordin ideologic. Este esențială dacă vrem să încurajăm uh, participarea civică în exercițiul democratic la nivel european. Vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult, spune domnul președinte. Doamna Chienghe, din partea socialiștilor și democraților. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragă Claude. Doresc să mulțumesc raportorului care a muncit enorm la acest raport. Am văzut deja și o serie de amendamente, am discutat eh, propunerea modificată, însă rămân câteva lucruri de spus din partea grupului nostru al Socialiștilor și Democraților. Noi am formulat o serie de propuneri pe care sper că raportarea de va, și le va însuși. Considerim că programul pentru drepturi și valori este important pentru că trebuie să consolidăm acest concept de cetățenie europeană, va trebui, prin urmare, <clears throat> să decidem cum vom putea încuraja dezvoltarea acestui concept de cetățenie la nivel european. Programe cu implicare civică ne-ar ajuta și o extindere a domeniului de aplicare a programului ar fi salutară. <clears throat> Apoi, ceea ce privește uh, secțiunea Valorile Uniunii, aceasta este esențială. Trebuie să facem acolo o trimitere la democrație și statul de drept. Aceste lucruri sunt esențiale dacă într-adevăr dorim să beneficiem de încrederea cetățenilor. Apoi trebuie îmbunătățite anumite secțiuni, sprijinirea victimelor violenței. Ele trebuie ajutate în accesul la justiție, de asemenea, accesul la justiție e important pentru, cele, pentru victimele discriminării, cum ar fi, de exemplu, cetățenii de etnie romă. eu voi veni cu un uh, amendament privind uh, afrofobia, pentru că cei de descendență de origine africană sunt adesea victimele discriminării. Voi dori un amendament în acest sens și, de asemenea, aș dori să avem un amendament care să elimine o parte a poverii birocratice care afectează în mod negativ activitatea uh, micilor uh, organizații de societate civile care încearcă să obțină acces la fonduri. E nevoie de asemenea de un plus de dialog cu reprezentanții societății civile pentru că părțile implicate într-adevăr să poată să facă schimb de experiență și de opinii. În ceea ce privește punctele naționale de contact, a spune că propunerile sunt extrem de bune. Uh, trimiterile actuale sunt satisfăcătoare și, într-adevăr, ce se acolo va ajuta pe beneficiari. Însă, e nevoie de un plus de flexibilitate. În multe state membre, aceste structuri există deja. Prin urmare, trebuie să ne bazăm pe ceea ce există și să eficientizăm structurile existente, folosind exemple de bune practici uh, și în alte părți. Asta, de asemenea, presupune evitarea duplicărilor și suprapunerilor. Am discutat cu domnul Boni și am decis amândoi că e nevoie de, de o finanțare suplimentară. Cred cu tărie acest lucru pentru că, într-adevăr, societatea civilă se confruntă cu probleme serioase în combaterea xenofobiei, rasismului, incitării la ura, violenței și extremismului. E nevoie de un plus de fonduri europene pentru a rezolva această problemă. E un program care, într-adevăr, poate contribui la un plus de securitate și la întărirea valorilor fundamentale ale Uniunii Europene. Dacă putem oferi un plus de securitate cetățenilor noștri, într-adevăr vom fi făcut un mare pas înainte. Cred că, într-adevăr, putem transfera resurse de la alte programe spre cele de combatere a discriminării. E esențial să ne asigurăm că cetățenii oricărui stat membru care sunt victime ale violenței, într-adevăr, beneficiază de respectarea deplină a tuturor drepturilor lor și trebuie să analizăm situația din toate statele membre pentru a ne întoarce la o democrație deplină, la un adevărat stat de drept, pentru ca nicio persoană să nu fie discriminată. Mulțumesc raportare foarte mult pentru că, într-adevăr, consider că suntem cu toții pe aceeași lungime de undă și vom putea ajunge la o un text definitiv înainte de finul acestui mandat. Din partea ECR, domnul Jire, raportor din umbră. Mulțumesc foarte mult. Cred că mai întâi de toate trebuie să decidem dacă programele despre care vorbim vor contribui în mod real la îmbunătățirea activităților civice sau vor ajuta anumite ideologii. Societatea civilă presupune activități umane pe care le putem sprijini cu anumite resurse. Nu ar trebui să sprijinim anumite ideologii sau preferințe. Așa că domnei Valero și lui Mihal care au uh, analizat anterior program, i-aș ruga să-și definească mai precis poziția. Mihal vorbea de violența în familie. Aș vrea să știu dacă pe baza acestui program ar fi posibil să analizăm uh, violența în cuplurile homosexuale. vorbesc aici de programele Coaliției Internaționale împotriva violenței. Pe baza acestui program, am, s-ar putea investiga eventual și incidentele violente din cluburile gay. În Polonia, de exemplu, și ziare liberale, cum ar fi Gazeta de Borcea, au menționat această problemă. Cred, prin urmare, că e ceva ce trebuie discutat. Deci s-ar putea finanța cercetările menite a sprijini familiile cu mulți copii, de exemplu. Știm că aceste familii se confruntă cu probleme materiale și ar trebui să le sprijinim. Prin urmare, iată, am o serie de întrebări extrem de precise și concrete. Nu vreau să-mi spuneți că totul poate fi sprijinit. Eu am întrebat concret în legătură cu niște programe precis definite. Sunt aceste programe incluse în planurile dumneavoastră? Vă mulțumesc. Silvi, ești raportoare pentru Comisia Cultură. Doresc să intervii? Euh, merci. Désolé, on est euh, très en retard. Je n'ai pas pu participer à la présentation. Mulțumesc foarte mult. Am ascultat cu mare atenție această prezentare pentru că împreună cu domnul Boni am fost la Comisia Cult și am discutat exact această chestiune. Discuția a fost extrem de interesantă. Noi, cei de la Comisia Cultură, vom încerca să facem totul pentru a contribui la uh, bunarea datare acestui raport. Există câteva zone sensibile, am fi coordonarea între noi și apoi abordarea chestiunilor ce țin de temeul juridic, cum ar fi, de exemplu, propunerea de a asigura o componentă suplimentară pentru finanțarea organizațiilor societății civile. Știu că au existat o serie de modificări de data recentă, chestiunea sumei totale, chestiunea coordonării. Asta par să se fi rezolvat, însă prin discuții ulterioare vom încerca să câștigăm un plus de precizie pentru a evita situația în care cele două comisii parlamentare uh, să aibă o suprapunere a activităților. Noi, la Comisia Cultură, vom discuta chestiunea cetățeniei să vedem cum putem uh, stimula această componentă civică. Uh, apoi, pe parcursul acestui program, o să avem o serie de dezbateri pe fondul chestiunii, să vedem ce înțelegem prin Uniunea Europeană, ce trebuie să realizeze acestea și, ascultându-l pe domnul Iurec, îmi dau seama că în raportul cult și în raportul libe va trebui să clarificăm într-adevăr o serie de elemente pentru a ne asigura că aceste programe, acest program care și-a dovedit impactul pe plan civic, stimulând activitatea asociaționistă și a ONG-urilor în statele membre, ei bine, consider că va trebui să venim cu un plus de sprijin, cu un plus de clarificări și că trebuie să facem totul pentru a asigura un viitor pozitiv. Mulțumim foarte mult, spune domnul președinte. Înțeleg că au avut loc o serie de întruniri pe această temă a accesului la finanțare pentru o societate civilă sănătoasă și dinamică și eu sunt director, am fost director de ONG în trecut Uh, uh, știu că discuția menționată de Mihal de la King în legătură cu propunerile raportoarei, cred că e vorba de a simplifica accesul acolo unde accesul în prezent este foarte dificil. Sunt uh, domeniul unde societatea civilă are o activitate extrem de modestă, dar o activitate extrem de necesară și de aceea mă bucur enorm să văd ce s-a făcut în acest dosar, pentru că, într-adevăr, aici putem vorbi de plus valoare. Organizațiile societății civile pot să vadă că Uniunea Europeană este aliatul lor. Nu e vorba de avantaje, e vorba de condiții echitabile. Domnule Boni, doriți să reacționați la ce s-a spus? Eh, Vă mulțumesc foarte mult. Domnul coleg m-a întrebat, mi-a pus o întrebare și simt nevoia să-i răspund în spiritul dialogului. Cred că spațiul este deschis. Deci dacă vorbim despre discriminare în diverse situații, trebuie să analizăm toate tipurile de discriminare în fiecare grup, fără niciun fel de tabu. Deci sunt de acord cu dumneavoastră că este o chestiune dacă vreți să luptați împotriva discriminării, dacă vreți să luptați împotriva comportamentelor incorrecte, trebuie să fim uh, deschiși uh, oricărui, oricăror uh, acțiuni. Unii oamenii ar putea să înțeleagă poziția dumneavoastră ca și ceva ascuns, însă sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să fim deschiși tuturor activităților. Atunci când se contravine valorilor europene, europene atunci când uh, se subminează demnitatea umană și dreptul de a nu fi discriminat. Cred că vom putea găsi o soluție. Avem foarte multe activități și programe care sunt foarte bune. Problema este acum că vrem să susținem nu doar rețelele internaționale europene ale societății civile, nu doar uh, organizațiile societății civile susținute de către guvern cu bani europeni, ci să creăm uh, o susținere uh, pentru organizațiile civice locale, pentru că acestea au multe necesități și trebuie să fie mult mai active, creând un cadru pentru dialog. În acest uh, spirit al dialogului, cred că ar uh, trebui să nu tratăm lucrurile în mod ideologic sau politic, ci gândindu-ne la oameni, la cetățeni, uh, care pot să aibă foarte multe probleme. Mulțumesc! Jean, doreai să... Răspunzi? sau doar să intervii? Da, încep să obosesc. Bun, atunci eh, foarte pe scurt și după aceea ne întoarcem la uh, colegi și luăm o scurtă pauză înainte de votul la 11 și jumătate. Da, sunt uh, aici în numele colegilor de la Comisia Ocupare. Am, purtat o scurtă discuție la comisia noastră în acest sens. Nu discutăm bugetul, însă examinăm. Nu avem amendamentele la avizul meu încă. Vreau să fie foarte clar Uh, unele dintre amendamente prime, privesc titlul, unde vrem să introducem egalitate. Poate să adăugăm și pe partea antidiscriminare, pentru că avem și directiva pentru ocupare. Să clarificăm că Equinet trebuie să fie finanțat de la acest program, pentru că este un organism statutar care promovează și apără legislația europeană, deci considerăm că are un rol uh, foarte important și uh, am ridicat uh, locurile de muncă. Vrem să schimbăm și formularea pentru a nu ajunge la controverse în legătură cu cine e inclus și cine nu. Și de asemenea felul în care trebuie să acționăm în sinergie cu alte fonduri, însă fără să uh, ne uh, suprapunem pe munca acelor uh, fonduri. Mulțumesc, aveți uh, o propoziție, poate, Silvi? Da, aveam câteva întrebări suplimentare, dacă pot să le pun în 30 de secunde și după aceea... Sau acum, foarte bine. Mulțumesc pentru această ocazie. Am văzut că există o anexă care descrie acțiunile care pot să fie finanțate, care nu mai este anexă, acum, e, acum este în corpul textului și mă gândeam că poate pentru fluiditatea și cu înțelegerea mai bună a textului am putea să păstrăm acest, această listă în anexă, o, o crearea unui articol în legătură cu dialogul Uniunii în legătură cu societatea civilă. Mi se pare destul de generic acest uh, articol. Poate există o explicație suplimentară acolo și ultimul aspect pentru a fi foarte succinți la rețelele de contact național poate există și uh, elemente suplimentare acolo. Uh, îmi pare rău că am intervenit din nou în puțin mai întârziat. Mulțumesc pentru răbdare. Vă rog, Birgit. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să vorbesc despre detaliile acestei propuneri, ci vreau să exprim uh, faptul că mi se pare că este rușinos că vorbim despre astfel de propunere în Parlamentul European, pentru că, așa cum s-a spus, există programe pentru țările din afara Uniunii Europene, unde susținem democrația și valorile și acum vorbim despre un astfel de program în interiorul Uniunii Europene și uh, din, uh, pe, pe bun motiv, din păcate, pentru că în multe state membre, chiar și în cele în care uh, nu sunt chiar sus pe agenda noastră, vedem că democrația, statul de drept, dar și valorile care se regăsesc în cartă sau în tratat sunt periclitate și organizații non-guvernamentale care luptă pentru uh, combaterea discriminării și pentru drepturile omului sunt uh, uh, sabotate uh, și e regretabil, mi se pare absolut regretabil că trebuie să vorbim despre aceste lucruri. În ceea ce privește activitățile concrete, cred că acest lucru poate să depindă și să fie uh, diferită de la regiune la regiune, de la stat la stat, în funcție de problemele care există la locul respectiv. Întrebarea bugetului, uh, chestiunea bugetului mi se pare foarte dramatică. Faptul că vedem din nou că nu sunt disponibili bani pentru acest domeniu. Domnul Boni a spus deja că pentru domeniul justiției uh, e prevăzută o reducere, o creștere în alte domenii, printre altele la Erasmus, dar vă spun foarte sincer, nici Erasmus nu este extins, pentru că mai vine programul Interrail. Deci, de fapt, programul Erasmus nu primește mai mulți bani, de fapt, ci în cel mai rău caz, poate chiar mai puțin bani. Și în același timp spunem că statele membre uh, vor să cheltuie mai mulți bani pentru uh, uh vor să crească cheltuierile militare. Deci, mi se pare că lucrurile nu stau bine deloc. Dezbaterea ar trebui să fie purtată neideologic, deși totuși uh, aș dori să întreb uh, în, în diverse locuri ce anume vrem să spunem cu formulările noastre, dar uh, ceea ce spune domnul Iurec mi se pare că este um, ideologic, vorbește despre cercetări în cluburile gay și mă întreb oare ce vrea să spună violență în cluburile gay împotriva comunității gay sau între membrii comunității gay. Uh, sigur că violență există, din păcate, în toate grupurile sociale, inclusiv în Biserica Catolică, după cum știm foarte bine, în multe state membre. Și o altă observație, mai ales când e vorba de violența împotriva femeilor. Din păcate, uh, acesta este un fenomen care uh, a dăinuit în statele noastre vreme de multe secole, care în continuare există și pentru că jumătate din societatea noastră este formată din femei, este un uh, aspect foarte important, faptul că vorbim despre valori și despre protecția noastră. Mulțumesc, uh, Brigitte, pentru că ai intervenit în dezbatere chiar așa, acum, pe final. <coughs> Dar fiecare are dreptul de a se exprima, Podil, înainte de voturi. Poate putem avea o scurtă concluzie. Sunt foarte multe lucruri care ar putea să fie spuse. Așa, dar vă rog, o scurtă concluzie. Da, încerc, să încerc să fiu concis. S-au pus câteva întrebări în legătură cu cetățenia. am propus o schimbare a titlului pentru că s-a pus uh, problema din partea societăților uh, civile, societăților uh, civile doresc Uh, să rămână ceva din această definiție a cetățeniei și am ales cuvântul cetățean pentru că este mai largă decât conceptul de cetățenie. Deci am sugerat uh, am putea uh, poate dacă nu un amendament poate o mm, Uh, o mențiune în text, câteva măsuri specifice Este foarte dificil să avem totul în textul legislativ. Vrem ca uh, organizațiile de societate civilă să fie incluse în consultările în legătură cu programul de lucru. și câțiva oameni au menționat aceste puncte de contact, dacă sunt uh, bune sau nu. Acestea au funcționat la anumite programe și pe această bază am uh, considerat că toată lumea ar trebui să aibă un punct național de contact, însă acestea trebuie să fie independent și să pro- protejeze toate programele. Însă Aștept orice sugestii de îmbunătățire sau uh, de înrăutățire, <laughs> bineînțeles, putem să discutăm uh, aceste lucruri, uh, însă sunt sigură că în final vom ajunge la o soluție împreună. Da, este relevant că s-a discutat atât pe o propunere bugetară, de fapt, însă care poate să aibă o plusvaloare foarte importantă pentru societatea civilă. Mulțumesc foarte mult raportorilor din umbră pentru munca pe care au depus-o. Stimați eh, colegi, vom avea voturi de la 11.30. Eh, facem o scurtă pauză până atunci și începem cu voturile la 11.30 fix. So, dear colleagues, please. Stimați colegi, vă rog, uh, pregătiți-vă, totul este electronic ca de obicei, însă spun acest lucru pentru raportorii din umbră uh, și pentru membrii supleanți. Mm, votul este ușor mai complicat. Uh, primul vot este votul domnului Pavel. Aici votăm aproape tot, deci vă rog să fiți conștienți de acest lucru. Sunteți gata? Atunci începem. Începem cu primul vot, care este adoptarea proiectului de aviz care uh, înființează Autoritatea Europeană a Muncii. Uh, Emilian Pavel, raportorul dorește să intervină? Nu. Raportorul este prezent în sală? Nu. Bine. Atunci putem să trecem direct la vot. amendamentul 20 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Șapte, amendamentul 75. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul 76 s-a deschis votul. S-a închis. Respins. 77 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 78. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge amendamentul 79. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 80. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 81. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 82. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 83. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 84. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 85. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 86. S-a deschis votul. S-a închis votul respins. 87 s-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul 8 s-a deschis votul. S-a închis votul. Aici socialiștii și democrații au un membru excedentar. Dacă un membru și de poate să-și scoată cartela de vot, foarte bine, acum este în ordine, se adoptă. 89 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 9 s-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. 80 Amendamentul 90. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 91. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 92. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 93. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. 94 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. cinci S-a închis votul. Respins. 13. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. 96 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. S-a deschis votul pe compromisul 4. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 102. S-a deschis votul. închis, respins. 103 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins 104. S-a închis votul. Respins 105 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins și acesta. 106 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 107 s-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. 108, s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins, 109, s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Com- amendamentul de compromis 5. S-a închis votul se adoptă. Amendamentul 112 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 113 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins 114 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 115. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 116. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 118. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 119 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 120 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins.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 S-a închis votul. Se adoptă. 125 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trimitere 21. Nu, a fost retrasă. Considerente. Considerentul 22 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 23. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 24. S-a deschis votul. Îmi cer scuze stimați colegi, nu le putem uh, vota în bloc, trebuie să le votăm uh, separat pe fiecare. S-a închis votul, se adoptă, 25, s-a deschis votul. Da, știu că <laughs> și până și consolele de vot obosesc, nu sunt obișnuite cu acest, așa de multe voturi. S-a închis votul. Se respinge. 26. 26 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 27 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 28. S-a închis votul. Se adoptă. 29 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă și acesta. 30 s-a deschis votul. S-a închis. Respins. 31 votul e deschis. S-a închis. Se adoptă. 32 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 33. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 34. S-a deschis votul. Se adoptă. 35. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 36. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 37. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și trecem la amendamentul 2. S-a deschis votul. Amendamentul 2. S-a închis votul. Se adoptă. 42. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 43. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 44. S-a deschis votul. S-a închis votul. Am făcut amendamentul 44? Da, s-a respins. Amendamentul de compromis 2. S-a deschis votul. Close. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 48. S-a deschis votul. S-a închis votul. Să adoptăm. 49. Să deschizi votul. S-a închis votul. Se respinge. 50. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 51. S-a deschis votul. S-a închis votul. <coughs> Se respinge. 52. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 53. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 54. S-a deschis votul. să închid votul. Se respinge. 55 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 57 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 58 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 59. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 60. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 62. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 63. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 64. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 65. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 66. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 71. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 72. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 73. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 74. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Și votul final, vot cu apel nominal. Îmi cer scuze, Emilian, oriunde ai fi. E aici? Nu e aici. A votat toată lumea, s-a închis votul. 39 pentru, 7 împotrivă. Patru abțineri și deci se adoptă cu felicitări raportorului. Bun, dragi colegi, trecem acum la cel de-al doilea vot. Standarde minime pentru minorități în Uniunea Europeană. Raportor este Iosef Nod. Vreau să știu dacă domnul Nod dorește să ia cuvântul. Dacă nu, atunci trecem direct la vot. Bine. Sunteți pregătiți, dragi colegi? Amendamentul de compromis 3 s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. <laughs> Amendamentul 94, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 95, doar partea a doua. S-a deschis votul. Deci doar la partea a doua. S-a închis votul. Se adoptă. Văd că la PP lumea povestește. Da, nu e nicio problemă. Trecem la amendamentul de compromis 4. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul de compromis 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Amendamentul 177. 177. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 6. S-a deschis votul. Să închizi votul și se adoptă. Compromis. Compromisul 7 s-a deschis votul. Pe pagina 24, cel puțin la mine, spune președintele. Compromisul 7 a votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Amendamentul de compromis 8 s-a deschis votul. Pagina 28, domnule Becker. Compromisul 8. A votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 289. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul de compromis cu numărul 9 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 10 s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Compromisul 1 de la considerente s-a deschis votul. Pe pagina 40, în lista mea de vot, a votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Compromisul 2, 2 la considerente s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 76. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 82. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis. Se respinge să fiți atenți la, la votul care a fost foarte strâns. Și cu asta trecem la votul final. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă 44 de voturi pentru, 4 împotriva, 4 abțineri. Îl felicităm pe domnul Noi. A fost o, o listă de vot uh, mai blândă, spune președintele. Și acum um, mergem un pic mai încet la următorul vot, pentru că e un pic mai complicat. E vorba de o propunere de rezoluție cu privire la utilizarea datelor utilizatorilor Facebook de către Cambridge Analytica și impactul asupra protecției datelor. Mulțumesc tuturor grupurilor politice pentru susținere și pentru angajamentul Uh, uh, în toate audierile care au fost destul de greu de organizat. Uh, am avut multe lucru. Domnule Fos, da, vă rog. Domnule președinte, în numele PP aș dori să dau o scurtă declarație. La sfârșitul acestei rezoluții vom vota pentru, însă nu vom vota acest amendament cu privire la ridicarea scutului de uh, Uh, confidențialitate, deci nu îl vom vota, chiar dacă la sfârșit vom vota pentru. Da, am luat notă, domnule Fos, dar nu vă place deloc uh, Privacy Shield, de deci scutul acesta de confidențialitate, nu vă place deloc, dar veți vota totuși uh, pentru la sfârșit. Asta e bine, bun. Asta fiind poziția, haideți să nu mai lungim prea mult vorba. Tocmai de-aia o să merg mai încet uh, prin lista de vot, pentru că există și niște cereri de vot cu apel nominal de la PP, undeva pe la mijloc, deci uh, o să fim foarte atenți. Și începem cu amendamentul 29. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul 30. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 32 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Vă rog, vă rog să vă concentrați cu toții. Amendamentul 33. S-a deschis votul. Nu, nu vreau să par superior, e doar un vot mai, un pic mai dificil. Amendamentul 33 a votat toată lumea, s-a închis votul, se respinge. 34. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respingem Amendamentul 35 s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. 36. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Amendamentul 37. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 38. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 41. S-a deschis votul. Să închizi votul. Se respinge. 44, nu, 42, spune președintele. Amendamentul 42. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 44. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 45 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se respinge. 46. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 48. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 49. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 51. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 52. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 53. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 54. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 55. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 56. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 57. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 61. S-a deschis votul. Șaizeci unu. S-a închis votul. Se adoptă. 62. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 63. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 64. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 65. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 66. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 60 71. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 74. Ba nu, 72, spune președintele. 72. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 74. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 75, prima parte, s-a deschis votul. S-a închis votul. Carried, second part, vote is open. Se adoptă partea a doua, s-a deschis votul. Închidem votul. Respins. 76. Deschidem votul. Închidem votul acum. Se adoptă. 77. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. 78. Deschidem votul. Închidem. Respins. 79, deschidem votul. Închidem acum. Respins. 80, deschidem votul. Închidem. Respins. 81, deschidem votul. Închidem. Respins. doi deschidem votul. Închidem votul. Respins. 83, deschidem votul. Închidem. Se adoptă. 84. Deschidem votul. Închidem. Se adoptă. 86. Deschidem votul. Închidem. Respins. 87. Apel nominal la solicitarea PPE. Deschidem votul. Vot prin apel nominal. S-a închis votul acum. Se adoptă. Optzeci și opt. Deschidem votul. De asta verificăm absolut tot în comisia noastră. Închidem votul acum. Respins. 89, deschidem votul. Închidem votul acum. Se adoptă. 90, deschidem votul. Închidem. Respins. 91. Deschidem votul. Închidem. Se adoptă. 92. Deschidem votul. Închidem acum. Respins. 93. Deschidem votul. Închidem. Se adoptă. 94. Deschidem votul. Închidem. Respins. 95. Deschidem votul. Închidem. Se adoptă. 96. Deschidem votul. Închidem acum. Se adoptă. 97. Deschidem votul. Închidem. Se adoptă. 98. Deschidem votul. Închidem. Respins. 99. Deschidem votul. Închidem acum. Se adoptă. trimiteri. 1. Deschidem votul. Închidem. Apoi vot în bloc. Trimiterile de la 2 la 6. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă cu toate. Considerentul Considerările 8 și 9, vot în bloc. Schimbăm votul. 8 și 9. A, nu putem face așa. Scuze, spune domnul președinte. Sau putem? S-a închis votul. Ambele sunt respinse. Putem trece la 10. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. 11. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Mă tem că la acestea nu mai putem lucra în bloc. 13. Deschidem votul. Închidem. Respins 14. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. 15. Deschidem votul. Închidem acum. Respins. 16. Deschidem votul. Închidem. Se adoptă 17, deschidem votul. Închidem. Se adoptă 18, deschidem. Închidem. Respins. 19, deschidem. Închidem. Se adoptă 20, deschidem, închidem. Se adoptă. Amendamentul de compromis 1, deschidem votul, închidem. Se adoptă. 21, deschidem votul. Da, foarte bine spus, de la 21 până la 20 8, nu, până la 27, până la 26, după care blocul Axel Voss. 21-26 vot în bloc? Nu, 21 doar. Deschidem votul. Închidem. Respins. 22. Deschidem votul. Închidem votul. respins, 23, individual, deschidem votul. Închidem votul respins, 25, deschidem, închidem votul, respins, 26, deschidem votul. Închidem votul. Respins. 27. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. Și amendamentul 28. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. Vot nominal Votul final, apel nominal, deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă cu 41 pentru 10 împotrivă și o abținere. Stimați colegi, vă mulțumesc pentru răbdare. Mai avem doar unul. Doar unul. Haideți să-l facem repede și ca să terminăm vizele umanitare, vot final. Raportor Juan Fernando López Aguilar, înainte de a trece la vot, dorește raportorul să spună câteva cuvinte. Foarte pe scurt, te rog, Juan. Mulțumesc. Domnule președinte, este normal că atunci când se votează la un raport care a fost lucrat foarte mult și care a fost uh, rezultatul unor compromisuri ample să se exprime mulțumiri pentru munca depusă de toată lumea pentru a ajunge la aceste compromisuri. Este cazul aici și aș dori să subliniez că acest uh, raport încearcă să fie coerent cu pozițiile adoptate de către Parlamentul European în mm, aspecte extrem de sensibile Uh, în momentul actual, uh, atitudinile actuale în ceea ce privește fenomenul migrației și mi se pare uh, foarte bine că Parlamentul European reușește să mențină o poziție în legătură cu subiectul raportului și să articuleze un mesaj către persoanele vulnerabile, mesaj pentru comisie și pentru viitor. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru efort. Ok, thank you very much, Juan. Um, the EPP shadow on the file, Mr. Becker, uh, wanted to just briefly... Raportorul din umbră din partea PP, domnul Becker, a dorit să intervină și el. Mulțumesc, domnule președinte. Știind că există colegi în grupul meu care nu dau curs recomandării de a vota în favoarea acestui raport, doresc să vă spun că această decizie de a vota pentru uh, este rezultatul unui compromis adoptat, al ALDE adoptat de raportor, conform cărora vizele umanitare nu vor avea forță obligatorie pentru statele membre și, de asemenea, înțelegem că raportul privind uh, reformularea codului vizelor după eforturile președinției a secretariatului și al raportorului, s-a modificat la rândul său și o să avem un nou calendar care ar putea să ne permită urgent să mergem înainte și să definitivăm dosarul codului vizelor în această legislatură. Demarând toate trilogurile în acest an. Sper că și colegii vor da curs acestei propuneri și împreună raportorii din umbră, ceilalți membri, vom putea împreună contribui la redactarea unui raport de succes. Mulțumesc foarte mult, domnule Becker. Evident, un dosar uh, sensibil, cu probleme. Uh, să trecem la vot. Compromisul 1. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Șaptezeci și patru. Deschidem votul. Amendamentul 74. Închidem votul. Acum amendamentul 157. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Acum trecem la votul final. Prin apel nominal. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă 39 pentru 10 împotrivă, fără abțineri. Felicitări raportorului și, într-adevăr, raportorilor din umbră. <clears throat> Vă mulțumesc tuturor. Stimați colegi, vă mulțumesc pentru răbdarea de care ați dat dovadă și vă mulțumesc că ați fost aici. Am încheiat votul.